Dear honored Stimați oaspeți, dragi colegi, membri ai Parlamentului European, dragi prieteni. Sunt zile când sunt uh, extrem de mândru să fiu președintele Parlamentului European și astăzi este una dintre aceste zile. Astăzi onorăm câștigătorii premiului Saharov 2009 Premiul pentru Libertatea Gândirii. Și este o onoare enormă să vă reamintesc faptul că uh, conferința președinților a decis să ofere acest premiu lui Oleg Orlov, Sergei Kovaliev și Ludmila Alexieva, reprezentanții Fundației Memorial și, uh, sigur, pentru toți, uh, în numele tuturor uh, apărătorilor drepturilor omului din Rusia și sunt extrem de mândru de această decizie. Sunt mândru că această decizie a fost luată unanim. Cu acest premiu, noi, membrii Parlamentului European, îi onorăm pe cei care încă luptă pentru drepturile omului, dar îi onorăm și pe cei care și-au dat viețile în această luptă. Natalia Estemirova ar fi trebuit să se afle și alături de noi astăzi, la fel și Ana Politkovskaya. Ucigașii lor încă nu au fost aduși în fața justiției. Ladies and gentlemen, we in Europe know what price of freedom is. Doamnelor și domnilor, noi europenii știm care este prețul libertății, care este prețul libertății de gândire. Pe 16 decembrie, exact acum 28 de ani, grevișii de la mina de cărbune Fuiec erau uciși de poliția comunistă poloneză pentru că ei luptau pentru solidaritate, adică pentru drepturi umane de bază și pentru demnitate. Acum 20 de ani, pe 16 decembrie, în România, începea o revoluție în care peste o mie de oameni au murit pentru libertatea lor. Aceste lucruri s-au întâmplat în țări care acum sunt membre ale Uniunii Europene. Țări care astăzi sunt alături de noi. Noi, în Parlamentul European, nu vom uita niciodată trecutul și este datoria noastră să apărăm acele valori care ne sunt atât de scumpe tuturor. În Europa, noi ne bucurăm de uh, libertățile și drepturile noastre de zi cu zi, libertatea uh, de exprimare, toate acestea datorită sacrificiilor făcute în trecut. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, dragi invitați, este o mare onoare pentru mine să pot oferi acest premiu Saharov Fundației Memorial, dar de asemenea simt uh, și o mare uh, dezamăgire că acest premiu trebuie oferit în Europa prietenilor noștri din Rusia, activiști pentru drepturile omului. Pentru că astăzi este a 20-a aniversare a morții lui Andrei Saharov, unul dintre fondatorii organizației. Nu știu, uh, probabil că el ar fi, nu știu dacă ar fi mândru să afle că Uh, Rusia de astăzi are nevoie încă de organizații cum este Memorial. Andrei Saharov a, a văzut, a, uh, a fost martorul începutului schimbărilor în Europa de Est, a văzut căderea zidului Berlinului și el s-a luptat toată viața lui pentru aceste schimbări. Sperăm că activiștii din Federația Rusă vor, se vor bucura și ei de libertăți reale și vor obține libertăți reale, așa cum sunt cele de care ne bucurăm noi în Uniunea Europeană și doresc acest lucru tuturor cetățenilor din Federația Rusă. My, eurodeputowani, przyznajemy co roku Nagrodę Sacharowa, bo chcemy wciąż przypomnieć... Noi, membrii Parlamentului European, acordăm acest premiu în fiecare an, pentru că vrem să reamintim întregii lumi că toți oamenii ar trebui să fie liberi să-și exercite libertatea de gândire și de expresie. Pentru că, așa cum a spus Andrei Saharov, libertatea de gândire este singura garanție de protecție împotriva pericolului ca oamenii, ca mințile oamenilor să fie infectate de minciuni care până la urmă se ducă la dictaturi sângeroase. Așadar, Parlamentul European va proteja întotdeauna libertatea de gândire, de asemenea și în exteriorul Europei. Și astăzi, reprezentanții celor 27 de țări membre acordă acest premiu Saharov și vrem să-i susținem pe toți cei care, peste tot în lume, luptă pentru valorile fundamentale. Uniunea Europeană are de îndeplinit o misiune măreață. Noi trebuie să luptăm pentru libertatea de gândire și de exprimare în întreaga lume. Ne așteptăm ca Rusia să devină un partener al nostru în această luptă. În engleză, președintele, aș dori să-l rog pe domnul Kovaliov să ia cuvântul acum. Yeah, Doamnelor și domnilor, vă rog să îmi permiteți ca în numele organizației Memorial să îi mulțumesc Parlamentului European pentru acest premiu deosebit care ni s-a acordat, premiul Saharov. Noi, cei de la Memorial, privim acest premiu uh, drept un premiu care nu aparține numai organizației noastre. Odată cu decernarea acestui premiu, primesc această distinție toți apărătorii drepturilor civile din Rusia. De 40 de ani, activiștii care luptă pentru drepturile omului se implică pentru drepturile umane, pentru drepturi generale care trebuie să fie valabile și în Rusia. Această luptă nu a fost niciodată una simplă, însă rezultatele au fost de multe ori tragice. Și uh, se pare că această dimensiune tragică a fost accentuată în ultima vreme, pentru că activiștii uh, um, și-au pierdut de multe ori viața în această bătălie. Cred de aceea că, în primul rând, ar trebui să îi amintim pe cei dintre noi care au trebuit să se sacrifice pentru apărarea dreptului omului, pentru că acestora li se cuvine, în primul rând, acest premiu. Mă gândesc la Natalia Estemirova, care a fost uh, asasinată în Cecenia, dar mă gândesc mai departe și la alte persoane domnul Markelov, jurnalista Politkovskaya și uh, Baburov, care au fost asasinați la Moscova, etnologul Mitko Nerengo, care a fost asasinat la Sankt Petersburg, Babaev, uh, omorât în Tajikistan și mulți mai mulți. Această listă, din păcate, poate fi continuată la nesfârșit. Vă rog să ținem un moment de reculegere în memoria acestora. Спасибо. Mulțumesc! Cu toții și-au dat viața pentru ca Rusia să devină într-adevăr un stat european, un stat european prin definiție, în care viața politică și socială să se bazeze pe prezervarea unei vieți bune și pe libertatea fiecăruia dintre noi. Ei au murit și pentru Europa în același timp, pentru că o Europa fără Rusia este o Europa incompletă. Sper ca toți cei prezenți aici uh, să fie conștienți de faptul că valorile europene și cei care subliniază și uh, analizează esența Europei și uh, știu foarte bine că fără Rusia uh, și fără valorile acestea uh, Europa nu este completă. Sunt convins de faptul că uh, trebuie să se țină cont de drepturile fiecăruia și cred că um, părerile analiștilor um, configurează un sistem de valori care este valabil pentru toate țările din această lume, atât pentru Asia, Africa, cât și pentru Europa acest preț are valoare simbolică, pentru că ziua în care se decernează este ziua în care uh, comemorăm și uh, moartea celui care a fondat uh, această fundație. Uh, Andrei Zaharov a murit acum 20 de ani și el nu a fost numai un apărător deosebit al drepturilor omului în Uniunea Sovietică. El a fost și un uh, disident uh, care a aplicat două teze. Una dintre ele spunea că um, oamenii trebuie să aibă perspective de supraviețuire, ei nu pot să facă față provocărilor din această epocă, nu pot să asigure pacea pe pământ fără să implice. A doua teză spune că fiecare, că pilonul pe care trebuie să ne bazăm pentru a depăși provocările zilelor noastre și pentru a ajunge la unitate este cel care pornește de la drepturile omului și care se bazează pe libertatea de gândire. Comunitatea europeană, Parlamentul European, este acea construcție care este menită pentru viitor. Andrei Saharov a visat la existența unei, aceste constru- unei asemenea construcții. În ultima vreme a existat o confruntare permanentă între Rusia și Europa. În Rusia a devenit la modă să se vorbească de, despre propriul drum rusesc, despre propria spiritualitate rusească, despre tradiții naționale și valori naționale rusești. În sfera euroatlantică se aude adesea că Rusia ar fi redundantă importantă, un factor care uh, distruge liniștea și tulbură uh, zona. Însă, trebuie ținut cont de toate condițiile culturale și tradiționale și, de asemenea, trebuie să ținem cont că multe dintre relații sunt speculative. Ce putem spune vis-a-vis -vis de acest lucru? Rusia este o țară care dorește să își construiască propria cale în vederea construcției propriei societăți. Niciun popor din această lume nu se bazează pe rețete și scheme care au fost impuse de către alții. Deci, nu preiau de la alții, iar relația dintre Rusia și Europa nu depinde numai numai de ce a luat cine de la celălalt, pentru că întrebarea poate fi pusă și altfel, și anume Rusia a contribuit în vreun fel la formarea sistemului de valori europene, la cultura europeană și aș vrea să vă amintesc contribuția Rusiei la progresul uh, Europei și al întregii umanități. Vreau să vă amintesc rolul cheie al uh, mișcării uh, Uniunii Sovietice în ceea ce privește drepturile om, omului. Andrei Saharov a um, configurat într-un nou mod libertatea de gândire și drepturile omului și a făcut acest lucru încă din 68. În practică, ideile sale au dus la formarea unor organizații pentru apărarea drepturilor omului, organizații în care erau membri disidenți ruși reprezentați în prezent și de către doamna Ludmila Alexeeva aceste organizații în anii 70 au solicitat ca uh, declarația pentru drepturile omului să nu rămână doar la nivel declarativ disidenții sovietici au reușit să mobilizeze opinia publică sovietică, iar um, în concluzie elita din vest a trebuit să, ia, să se distanțeze de la pragmatismul tradițional și să um, lanseze o nouă viziune. Acest lucru a dus la probleme suplimentare, cum ar fi cea a uh, doctrinei intervenției umanitare. În ultimii 30 de ani s-au făcut foarte multe, chiar dacă mai avem de realizat multe progrese pe viitor. Observăm că activiștii din Rusia din anii 70 au realizat un început și din acest motiv Rusia nu poate fi tăiată de pe lista țărilor europene. Nu este la latitudinea politicienilor din Rusia uh, Um, și nici a celorlalți întreaga Europa să privească Rusia drept o țară redundantă a Europei. De ce a existat această mișcare în Rusia și de ce a putut fi a, uh, considerată sinonimă cu o mișcare civilă? Pentru că această mișcare s-a uh, dezvoltat ajungând până la o nouă filozofie, cea reprezentată de domnul Saharov a fost uh, vorba despre o istorie tragică a Rusiei din secolul 20. A trebuit să depășim istoria noastră sângeroasă. Dacă al doilea război mondial ar fi reprezentat un prilej pentru europeizarea Rusiei, o europeizare mai pregnantă, um, ar fi fost un pas înainte. În Germania vorbim despre necesitatea unei reconfigurări, iar Rusia, începând din anii 70, um, și-a găsit uh, un punct culminant sub dictatura teroristă a lui Stalin. Două elemente de bază ale uh, revigorării conștiinței civile rusești au fost conștiința civică și memoria istorică. Mișcarea civică care s-a poziționat încă de la bun început ca o mișcare primordială pentru depășirea stalinismului în viața uh, culturală și socială a țării noastre a reprezentat o mișcare foarte importantă. S-au uh, distribuit manifeste um, referitoare la 5 decembrie 1965, care exprimau cât se poate declar că în trecut lipsa de legi a uh, costat, uh, a dus la pierderea vieții multor uh, dintre concetățenii ruși um, această legătură între două componente a libertății de gândire și a unei conștiințe istorice au uh, dus la această mișcare și la um, influențarea mișcării um, civile din Rusia. Cred că importanța dată de Saharov acestor lucruri în ultimii ani ai vieții sale are legătură cu faptul că a înțeles clar niște aspecte specifice. În activitatea memorialului au existat aceste două componente, există aceste două componente esențiale care s-au unit într-unul singur și cred că acum, la cea de-a doua aniversare, celebrarea morții lui Saharov, membrii Parlamentului European, alegând pe cei care vor primi acest premiu, au înțeles acest lucru ne amintim rezoluția Parlamentului European privind conștiința europeană și totalitarianismul, totalitarismul. Această rezoluție, ca și rezoluția OSCE din iulie, referitoare la reunirea unei Europe divizate, demonstrează faptul că o Europa unită înțelege sensul și esența muncii noastre și în numele organizației Memorial aș, dur, aș dori să vă mulțumesc pentru acest lucru. Absurditatea vieții politice din Rusia este ilustrată de faptul că Parlamentul nostru al țării care a suferit cel mai mult de pe urma stalinismului și a dictaturii comuniste, în loc să sprijine aceste rezoluții, a declarat imediat că sunt niște acte împotriva Rusiei, ceea ce arată că și în prezent stalinismul um, nu este ceva ce ține de istoria Rusiei, nu a rămas în secolul 20, ci este alături de noi. Principala caracteristică a acestui regim totalitar este atitudinea față de oameni care sunt tratați ca o resursă care poate fi folosită după bunul plac. Regimul de astăzi este unul care imită democrația și are legătură exact cu acest lucru toate instituțiile democratice sunt uh, imitate foarte bine. Există un sistem multipartit, pluripartit, separarea puterilor, televiziuni independente, sistem juridic independent, însă sunt doar niște simple imitații care există sub numele democrației socialiste, dar acestea existau și pe vremea lui Stalin. Nu e nevoie ca astăzi să se treacă la acțiuni de teroare în masă. Este suficient să se promoveze niște stereotipii ale conștiinței publice și acest lucru continuă. Desigur, teroarea este folosită ori de câte ori este nevoie. În ultimii 10 ani, de fapt, putem spune că peste 3.000 de oameni din Republica Cecena au dispărut au fost uh, răpiți, torturați, unii dintre ei au fost executați, au fost îngropați, dar nu se știe unde. Și toate aceste crime au fost făcute de autoritățile federale și apoi au fost uh, predate structurilor de securitate locală. Însă câți uh, oficiali ruși au fost pedepsiți pentru acest lucru? Foarte puțini. Natalia este Mirova, jurnalist și doamna Politovskaya, domnul Marchela, toți au vrut să lupte pentru apărarea drepturilor noastre și unde au ajuns? Au fost uciși. Vedem că violențele din China depășesc granițele acestei țări și amenință să se răspândească în toată regiunea. Deci, evident, există oameni care uh, doresc să se opună reîntoarcerii în trecut și, de fapt, asta stă la baza speranței noastre. Însă, înțelegem foarte bine că nimeni nu poate duce Rusia pe calea libertății și democrației. Acest lucru poate fi făcut doar de Rusia, de oamenii săi și de societatea civilă, cu ajutorul Constituției. Situația însă din țara noastră nu este una chiar așa de tranșantă cum ar putea părea. Avem mulți aliați uh, în societatea noastră care sunt alături de noi în lupta împotriva acestor atitudini staliniste. Ce putem aștepta din partea opiniei publice europene și a Parlamentului? Saharov a formulat aceste așteptări foarte bine acum 20 de ani. A spus țara mea are nevoie de sprijin și de presiune. O Europa unită are ocazia să promoveze acest gen de presiune fermă, bazată pe politici concrete, însă nu face acest lucru, cel puțin nu în mod concret. Am două exemple. În primul rând, activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în ceea ce privește plângerile depuse de cetățenii ruși. Faptul că există posibilitatea de a te adresa curții europene, ar trebui să determine instanțele rusești să lucreze în mod profesionist și independent. Însă, punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești ale Curții Europene ar trebui să elimine toate probleme. În ultimii ani au fost peste 100 de astfel de hotărâri. Și ce s-a întâmplat? Nimic. Uh, Rusia a plătit compensațiile care au fost stabilite de Curtea Europeană uh, ca un fel de taxă, de pedeapsă, însă nu a investigat crimele și nu i-a pedepsit pe cei vinovați. Însă toți generalii care au fost menționați pe nume în hotărârile din Strasburg nu au fost aduși în instanță, ba din potrivă au fost uh, propuși spre promovare. Și ne întrebăm ce se mai poate face în Strasburg. Când punem această întrebare, toată lumea ridică din numeri și spune ce mai putem face și se păstrează tăcerea. Al doilea exemplu referitor la relațiile dintre Rusia și UE astăzi aceste uh, relații se limitează la niște consultări cu Rusia pe diferite subiecte care au loc uh, odată la șase luni. Autorități, nu dintre cele mai importante, stau de vorbă câteva ore cu ușile închise. Se pun întrebări cu privire la Cecenia, uh, Rusia pune întrebări la rândul său cu privire la Estonia și Lituania și apoi toți merg la casele lor pentru alte șase luni atât, atât autoritățile din Rusia cât și cele europene și prezintă rapoarte. Se întâlnesc cu apărătorii drepturilor omului, oficialitățile din Bruxelles și întreabă ce putem face, facem tot ce putem, mai mult nu putem. Deci ce ar trebui să facă mai mult Europa în ceea ce privește Rusia? Din punctul nostru de vedere e simplu, ar trebui să acționeze față de Rusia ca orice altă țară care și-a asumat anumite uh, obligații și care are, trebuie să le respecte. Din păcate, foarte rar se transmit recomandări către Rusia în ceea ce privește democrația și drepturile omului și uneori chiar nu există astfel de recomandări. De ce oare? Se simte că există o futilitate acestor uh, recomandări sau aveți o atitudine atitudine, o abordare prea pragmatică. În orice caz, noi v-am rugat să nu păstrăm, să nu rămânem tăcuți, ci să repetăm aceste cerințe, să repetați aceste cerințe ca Rusia să își îndeplinească uh, angajamentelor. Nu există nicio speranță, sigur că aceste lucruri sau nicio garanție că aceste lucruri se vor întâmpla, dar putem spera că obiectivele să fie atinse. În orice caz, dacă nu se face acest lucru, autoritățile rusești vor înțelege că se bucură de indulgențe din partea Europei. Eliminarea aspectelor sau chestiunilor sensibile de pe agenda face rău Rusiei, fără îndoială, dar face rău și Europei, dat fiind că angajamentul uh, instituțiilor europene față de valorile europene va fi pus sub semnul întrebării. Prețul Saharov se referă la libertatea de gândire și ne întrebăm cum poți să nu gândești liber, cine îți poate limita libertatea de gândire și cum ei bine, acest lucru este posibil. Frica este cea care limitează gândurile, devine partea personalității tale și te face să gândești altfel. Sigur, oamenii nu sunt uh, doar cei care se tem dar sunt mulți care se simt amenințați de acest frate mai mare care a fost foarte bine descris de Orwell. Acest lucru a fost sub Stalin, Hitler și acum se repetă în Cecenia. O astfel de frică se poate propaga în întreaga Rusie. Și cine se poate opune și cum ne putem opune fricii? Chiar dacă sună paradoxal, acest lucru poate fi făcut doar prin libertatea de gândire și această calitate pe care o avea domnul Zaharov și în cantități foarte mari, um, l-a făcut să reziste și să se opună fricii și să-i ajute și pe alții să se elibereze de teamă. Libertatea de gândire stă la baza celorlalte libertăți și de aceea este normal ca acest premiu să fie un premiu al libertății de gândire și suntem mândri să primim acest premiu astăzi aici.